întreprinderilor. Trebuie să uh, spunem faptul că uh, aceste valori rămân în continuare foarte importante în respectarea intereselor comerciale Uniunii Europene peste hotare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Berder. Urmă următorul uh, pentru un minut, domnul Henan. Mulțumesc, domnule